So. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Das Protokoll der gestrigen. Am reluat ședința. Verfügbar. Gibt es dagegen Einwände? Și procesul verbal al reuniunii de ieri este disponibil. Dacă cineva are obiecțiuni, nu, nu este cazul, deci se consideră ca fiind adoptat. Următorul punct de pe ordinea de zi Uh, se referă la Republica Democrată Congo și dau cuvântul doamnei Duran pentru domnul.